Uh, okay, we start this meeting, although... Colegi, dragi colegi, începem uh, ședința, deși nu avem foarte mulți membri în sală, dar trebuie să ne respectăm uh, orarul, dacă doriți, și putem uh, putea să adoptăm și ordinea de zi. Vă mulțumesc! Interpretare în toate limbile și Apoi, aprobarea procesului verbal de pe 26 septembrie, a ședinței noastre, cred că se poate să aprobăm. Bun. Așa. Apoi, punctul 4 de pe ordinea de zi. Cu acesta începem. E vorba de implementarea EFSI, fondului. European pentru Investiții Strategice. vorba de o analiză a proiectului de aviz și aproape o inițiativă de la buget și econ, respectiv. Mm, discuția a fost amânată de mai multe ori și iată, acum avem ocazia să avem și noi un cuvânt de spus în uh, acest dosar. Și noi vom avea un uh, proiect de aviz pe marginea raportului de la Econ și EFSI referitor la extinderea EFSI. Îi dau cuvântul imediat doamnei Romana Tomci, care este raportor. Aveți cuvântul, vă rog.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 Mm, limba croată nu a fost prevăzută. Slovenă, scuzați, slovenă, nu este prevăzută în limbile de lucru. The interpretation. Doamnă președinte, avem o problemă cu interpretarea. Nu, eu știu că interpreții sloveni sunt în cabina cu numărul 20 și nu îi văd. Nu îi văd. Da, nu avem interpretare în limba slovenă. Deci, permiteți-mi să încerc să vorbesc în limba engleză, cel puțin la început. Și eu să am o prezentare mai scurtă. Mulțumim, spune președinta. Da, Sperăm că ne vom înțelege între noi și vom vedea ce facem cu interpreteții mai târziu. Mă scuzați, pentru că nu m-am pregătit în engleză cu discursul meu și... Deci o să spun ce o să pot să spun. Așa cum v-am spus, am avut foarte multe probleme cu acest raport. Acum îl avem uh, în sfârșit în discuție și cred că putem să lucrăm împreună și sper că va fi bine. Toți raportorii din umbră și coraportorii sper eu că vor coopera împreună cu mine. Însă, marea problemă din punctul meu de vedere este că comisarul Katainen, care este însărcinat cu monitorizarea implementării MC a spus de mai multe ori că FC dă rezultate bune, însă mie lipsește un lucru în această ecuație și anume că nu am auzit deloc câte locuri de muncă au fost create, propriu-zis, mulțumită acestui fond FC. Așa cum s-a spus, Principalul obiectiv al proiectelor finanțate din fondul EFSI este acela de a crea mai multe locuri de muncă și de a aduce creștere economică. E foarte important să facem tot ce este posibil pentru a ajuta IMM-urile. Acestea sunt cele care cu adevărat pot să creeze noi locuri de muncă. De asemenea, este foarte important să sprijinim cât mai mult posibil țărilor mai mici. Pentru că, de fapt, s-a constatat că FC e folosit mai mult în țările mai mari care au propriile lor investiții preconizate în bugetele naționale. Cât despre țările mai mici, care au nevoie de mai mulți bani, e bine, pentru acesta trebuie să facem mai mult. Adică să ușurăm punerea în aplicare a EFSI pentru aceste țări mai mici. Și tot timpul spun că EFSI este un instrument foarte important și este esențial să investim în infrastructuri, cum ar fi podurile, drumurile, căile ferate. Așa se spune, dar am ajuns la concluzia că astăzi este și mai important să investim în oameni. Și iată care este menirea EFSI. În concluzie, sper că acesta este doar începutul cooperării noastre și vă voi contacta în perioada următoare și sper că toți raportorii, raportori din umbră, vor da dovadă de spirit de cooperare și că până la urmă vom avea un raport de înaltă ținută. Vă mulțumesc! Thank you very much. That was in the... Mulțumesc! Engleza dumneavoastră a fost foarte ușor de înțeles. Îi dau cuvântul Iutei Steinruck de la Socialiști. Aveți cuvântul. Mulțumesc că Emilian Pavel nu poate să vină în această dimineață și mi-a cerut să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest uh, aviz. La rândul meu îi mulțumesc și, de fapt, sunt de acord cu aproape tot ce a spus uh, domnia sa la începutul acestei prezentări. S-au spus că EFSI este o ocazie foarte bună pentru a lupta împotriva șomajului, dar trebuie să fim mai bine țintiți în abordarea noastră pentru a declanșa uh, un val de investiții în Europa. IMM-urile joacă un rol esențial aici și EFSI trebuie să promoveze aceste IMM-uri să le ajute să avem bon, uh, locuri de muncă durabile de înaltă calitate pentru viitor. Trebuie să investim de asemenea într-un sistem de sănătate bun, foarte bun, iar țările membre trebuie să accelereze ritmul în acest sens. Într-adevăr, Comisia în evaluarea sa uh, a eșuat în sensul că nu ne-a dat cifrele necesare ca să înțelegem câte locuri de muncă s-au creat cu aceste psi Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Calve Chambon, dar nu este prezent. Atunci mergem la doamna Bermejo. Nici ea nu este prezentă. Și doamna Terry Renke, e următoarea pe listă, nici ea nu este pe listă. Laura Agea de la FD, nici ea nu este în sală. Și Dominic Marta de la ENF are cuvântul. <coughs> Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, se pare că lucrurile se accelerează puțin, fiind atâția absenți. Suntem, uh, la modul general, de acord cu ceea ce a spus uh, cu ceea ce a spus raportoarea și care a, a avut eleganța de a vorbi într-o limbă care nu este limba maternă. Uh, care este ideea originală a acestui raport, Fondul European pentru Investiții Strategice? Este vorba despre un sentiment uh, foarte bun, numai că știți că întotdeauna există un dar. Să creezi uh, locuri de muncă pentru dezvoltare durabilă, să susții IMM-urile. Sunt niște obiective foarte interesante, dar imposibil de evaluat atâta vreme cât reformele continuă pentru a răspunde exigențelor construirii pieței interne unice consolidate. Rezultatele slabe ale FC nu vor masca primele obiective ale Comisiei, și anume consolidarea, și citez între ghilimele, cadrul virtuos al reformelor structurale, reforme structurale, subliniez, al politicilor bugetare responsabile și al investițiilor. Aici uh, intervine o problemă deranjantă, pentru că aceste fonduri sunt legate de punerea în aplicare de către statele membre a reformelor structurale. Iar acestea știm foarte bine ce înseamnă, mai ales pentru țările aflate în dificultate. Reforme structurale înseamnă măsuri de austeritate Înseamnă că statele membre vor dispune de fonduri dacă pun în aplicare aceste reforme, respectiv măsurile de austeritate. Reformele au dovedit că sunt un eșec și de aceea nu putem să susținem 100% acest proiect. Vă mulțumesc! Mr. Mann. Domnul Mann a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, Romanei pentru că a reușit să vorbească în engleză în ultima clipă și s-a descurcat uh, chiar bine. FC este un instrument important pe care îl putem folosi pentru a obține rezultate. Dar, bineînțeles, avem nevoie de state membre dornice, dornice să se angajeze pe calea reformelor structurale. Știu că nu e ușor ca acest mesaj să fie primit de cine trebuie, Însă în uh, Germania am făcut reforme structurale majore și acum lucrurile merg. Și acum putem să facem într-adevăr investiții. Situația s-a schimbat într-adevăr foarte mult, în sensul că acum avem o rată a ocupării foarte ridicată, deci foarte puțin șomaj și asta ca rezultat al unor bune reforme structurale. Și e clar că așa cum spune comisarul Moscovici, se pot face multe cu reforme structurale. Da, dorim acum o abordare mai strategică, dorim să motivăm mai mult statele membre. Dorim să încurajăm aceste statele membre să-și dorească ele să aibă rezultate bune până la urmă. Aceasta ar fi obiectivul Uniunea Europeană. Nu ideea este să construiești nu știu ce drumuri și, și șosele și poduri. Poate că asta doresc unele state membre și poate că e vorba de proiecte mai vechi și Uniunea Europeană este o sursă foarte bună pentru a termina aceste uh, infrastructuri, dar nu asta este important. Acum trebuie să investăm în oameni, să investim în competențele lor, în calificările lor, să le dăm șanse acestor oameni. Să înțeleagă că au niște oportunități, niște șanse, dar trebuie să profite de ele. Nu e vorba numai de a arunca cu bani. Uh, pur și simplu să avem oamenii mai calificați. Dacă ne uităm puțin la IMM-uri, dorim să le stimulăm ca să îi angajeze mai mulți tineri uh, tineri care poate n-au uh, participat foarte bine la sistemul de ucenicie și vocațional. Dorim ca lucrurile să se schimbe mai bine pentru oameni, pentru tineri. Aici ar fi, într-adevăr, plus valoarea europeană. Pot oare statele membre să facă asta pe cont propriu? Poate că da, unii spun că da, unii cred că da, dar nu e adevărat. Statele membre, mai ales cele care nu au făcut suficient, au acum ocazia ca în cadrul Europene să facă acest lucru și să se angajeze pe calea unor investiții inteligente. Deci eu cred că suntem pe calea cea bună și sper că vom obține și rezultate ca oamenii să înțeleagă că e vorba de o evoluție productivă și doar atunci proiectul european va primi mai multă susținere. Mulțumesc! Thank you. Do... Mulțumesc. Nu știu dacă avem pe cineva de la Comisia Europeană care dorește să mai spună ceva. Doamna Hofmeier, de exemplu? Se pare că nu. Se pare că nu avem pe nimeni. Poate de la Comisia Europeană, de la DG amplă ocupare. Vă rog, luați cuvântul dacă doriți. Da, puteți să apăsați pe buton. Da, suntem de acord, foarte de acord cu faptul că capitalul uman și vestiile imateriale trebuie să fie privilegiate prin EFSI și trebuie să acționăm mai mult și mai bine pentru a concentra mai multe resurse și energii din partea cât mai multor părți interesate pentru a promova proiectele EFSI pentru o ocupare de mai bună calitate și valori sociale. Mulțumesc! Thank you. Eh, Mulțumesc foarte mult. Doamna Tomci, poate doriți să faceți un rezumat? Bun, nu prea am ce să mai rezum acum, pentru că multă lume e absentă în această dimineață. Sper că din cauza orei uh, uh, în această dimineață și nu din pricina importanței scăzute a subiectului. Mulțumesc totuși celor care au venit uh, și s-au prezentat și au făcut comentarii în legătură cu ce s-a făcut până acum. Așa cum am spus, sper că viitorul va fi cât mai bun posibil și sper că voi coopera foarte bine cu raportorii din Umbra foarte în curând. Mulțumesc! Un rezumat ar putea să sune așa, și anume, asta dacă este să mai iau după ce ați spus o parte dintre dumneavoastră, FC este în general folosit mai mult de statele mai mari, de economiile mai mari. Și apoi este problematic faptul că nu știm exact ce rezultate au obținut aceste fonduri EFSI, cel puțin nu în această etapă, nu știm câte locuri de muncă s-au creat și, de asemenea, domnule dumneavoastră ați spus că ideea este de a-i sprijini pe oameni la locul de muncă și nu neapărat uh, investiții care apoi să aducă ocupare. Deci, pur și simplu, ocuparea în mod direct să fie sprijinită. Ah, sper că ne vom întoarce la acest subiect E păcat că nu suntem prea numeroși în această dimineață, însă cu siguranță ne vom întoarce la acest subiect. Data limită pentru amendamente este 6 decembrie, adoptarea în cadrul comisiei noastre pe 25 sau 26 ianuarie și la plenară nu se știe când. Se va confirma mai încolo. E ora 9 și 25. Nu este 9.25, este 9, nu e 9.45 când domnul Purischi trebuie să ne prezinte raportul său. E vorba de acordul CETA. Cred că trebuie să-l așteptăm pe domnul Pirinski. Deci, o pauză foarte scurtă. derecho. Sam je dobar, veš, če tista, tista gor mora biti u redu. Od izune strani, Leuna je dobra tamo. Grem probati. Instagram naredili. Ja, ampak slike zdaj, dokler se ne rekli deset. I just wanted to inform you that it's... Uh, it... Vreau să vă informez că sunt probleme cu traficul. De aceea e foarte posibil ca oamenii să fie în întârziere, dar sperăm totuși că o să ajungă în câteva minute. Okay, friends, we are not that many here yet. Uh, we don't know. Tot nu suntem foarte numeroși, încă nu știm de ce, poate circulația e de vină. Oricum tot va trebui să continuăm și suntem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Încheierea acordului economic uh, și de comerț între Canada și Uniunea Europeană și statele membre, CETA. Așa după cum știți, noi, ca și Comisie de Ocupare, am încercat să ne dăm la rândul nostru poziția, avizul în legătură cu acest uh, acord, CETA. Nu a fost ușor să obținem asta. Săptămâna trecută la Strasburg când s-au întâlnit uh, președinții de comisii, am spus că comisia noastră are dreptul, chiar dreptul să aibă un cuvânt de spus în legătură cu CETA și decizia apoi a fost luată în cursul aceleiași zile. Deci, într-adevăr, în această ocazie am obținut-o și deși timpul a fost foarte, foarte scurt, domnul Pirinski a reușit să pregătească un proiect de aviz. Deși, v-am spuneam, timpul a fost foarte scurt pentru asta. Da, acum cuvântul domnului Pirinski, domnul raportor. În ce privește poziția comisiei noastre în legătură cu SETA, SETA. CETA, domnule Pirinski, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, este în mod evident o chestiune care s-a aflat în centrul discuțiilor în um, ultimele luni, ba chiar în ultimii ani. Și cred că Comisia noastră pentru ocupare trebuie să acorde o atenție deosebită acestui acord CETA pentru că sunt convins că acesta are consecințe directe și importante, mai ales în subiecte care reprezintă competența acestei uh, comisii, ocupare, salarii, creștere și așa mai departe. Voi încerca să fiu cât se poate de succint în prezentarea proiectului de aviz pe care l-am înaintat și uh, vreau să prezint trei argumente în mare. În primul rând, există o serie de trăsături care nu pot fi um, disputate vis-a-vis de CETA. Nu pot să fie supuse îndoielilor sau întrebărilor. Sunt cam cinci, cel puțin. Bineînțeles, nu este niciun fel un acord simplu. Chiar numele spune că este un acord economic cuprinzător și mm, pentru comerț. Apoi, trebuie înțeles că este vorba de un acord mixt, de competență partajată atât a Uniunii Europene, a Comisiei, cât și a statelor membre. Acest lucru este legat de faptul că tratează și portofoliul de investiții, nu doar partea de comerț. Apoi este primul acord pe care îl încheie Uniunea Europeană cu o țară industrializată și probabil cel mai uh, ambițios uh, acord pe care l-a încheiat în acest domeniu Uniunea Europeană. Apoi, este primul acord care prezintă uh, um, un sistem detaliat înainte numit unul de soluționare a conflictelor între uh, investitori și stat. Acum este vorba de un sistem jurisdicțional și a fost, uh, mă rog, este de fapt una dintre trăsăturile cele mai uh, discutate, dar e vorba de o premieră până la urmă, e ceva nou. Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, este primul acord unde, pe partea de servicii, s-a adoptat abordarea listei negative, adică s-a acordat acces uh, pe piața serviciilor cu o listă negativă și nu una pozitivă. Dacă ținem cont de toate aceste trăsături care au fost observate de toată lumea, ar trebui să reasă clar faptul că trebuie să existe discuții foarte serioase și foarte detaliate cu privire la implicațiile unui astfel de acord care reprezintă așa o noutate. Și acum trec la cel de-al doilea tip de argumente pe care aș vrea să le prezint. Mă refer aici la conținutul avizului pe care l-am menționat. Avem șase puncte. Unul se leagă de locurile de muncă, și există dovezi destul de neconcludente dacă într-adevăr va exista efectul uh, pretins de creare de locuri de muncă. Documentele pe care le avem la dispoziție, în cel mai bun caz, vorbesc de faptul că CETA ar sprijini, ar susține locurile de muncă, dar uh, limbajul este foarte prudent, se evită noțiunea de creare de locuri de muncă din studiile care au fost prezentate, de fapt se arată creșteri uh, marginale. Un studiu recent vorbește um, de altfel chiar de pierderea a peste 204, 200 de de locuri de muncă în Europeană, câteva zeci de mii și în Canada și avem și um, analiza de evaluarea impactului asupra dezvoltării um, durabile din 2011 indică importante tulburări sectoriale. Apoi mai um, apare chestiunea salariilor și din nou um, studiile arată că probabil că va fi o creștere a decalajului dintre um, veniturile muncitorilor um, foarte calificați și a celor necalificați și, de asemenea, va fi un efect asupra distribuirii veniturilor, pentru că se vor crea inegalități și mai mari și mm, în, uh, la capitolul bunăstare. Apoi, în ceea ce privește IMM-urile, susținătorii acordului au susținut că acest acord va fi favorabil IMM-urilor, însă și aici uh, se pare că cam 3% din uh, IMM-urile din Uniunea Europeană chiar fac comerț internațional uh, de acest tip și, de fapt, acesta vor face, mm, vor trebui să facă față concurenței din partea corporațiilor nord-americane. Și apoi s-au mai spus uh, alte argumente, am inclus și aici în aviz, o disparitate clară între modul în care sunt protejate interesele uh, lucrătorilor și um, abordarea privind drepturile lucrătorilor. Și, încă o dată, uh, cred că se va face și un efect de deturnare a schimburilor comerciale. Um, vor deveni mai degrabă de tip nord-nord. Este o evoluție negativă, având în vedere că trebuie să se pună în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030 și să se uh, diminueze uh, Um, lacunele și problemele între statele în dezvoltare și cele în um, curs de dezvoltare. Și sigur mai există îndoieli și în legătură cu acest sistem jurisdicțional în materie de investiții. E de fapt o justiție paralelă care se creează și care nu poate să se regăsesc în acest cadru, pentru că și Uniunea Europeană și um, Canada au sisteme judiciare independente. Și, în sfârșit, încă un punct cu care voi încheia, se referă la provocarea principală cu care ne confruntăm astăzi noi, Parlamentul, noi, instituțiile Uniunii Europene. Și de fapt, acest subiect, această problemă este legată de încredere. Încrederea cetățenilor în reprezentanții lor, în instituțiile care îi reprezintă, care se presupune că le apără interesele. Și e clar că aici avem un deficit, ba chiar o criză de încredere și modul în care a fost abordată toată această procedură legată de CETA, atât în ultima lună cât și în ultimii doi ani, când negocierile au fost încheiate destul de brusc. De fapt, s-a declarat că s-au încheiat în 2014, în septembrie, dar nu cred că această abordare sporește încrederea cetățenilor. Nu vreau să răpesc prea mult din timpul colegilor, vreau doar să spun că uh, aceasta este convingerea mea. Aș putea să intru în detalii dacă aș încerca să-mi prezint argumentele, dar poate că o să facem asta un pic mai târziu sau cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Pirinski. Then we'll go to the, uh, Vă mulțumim, domnule Pirinski. Acum trecem la raportorii din umbră. La început am să-i dau drumul doamnei Romana Tomci de la PP. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Noi, grupul PPE, considerăm, sigur, că CETA reprezintă un acord foarte bun, modern, care furnizează ocazii noi pentru companiile europene, mai ales pentru IMM-uri. Considerăm de asemenea că CETA păstrează și promovează standarde foarte ridicate pentru oameni și că va ajuta să garanteze locuri noi de muncă. De asemenea, după părerea noastră, CETA conține norme puternice în ceea ce privește protejarea drepturilor lucrătorilor. E un lucru foarte important pentru comisia noastră și cred că e clar că PPE-ul nu poate să sprijine propunerea raportorului. Eu aș dori să închei spunând că sperăm că Parlamentul o să-și uh, dea acordul uh, privind această propunere cât se poate de repede. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Trebesius nu este prezentă, ea este coordonatoarea de la ECR. Trecem la domnul Calve Chambon. Nici el prezent. Ba, tocmai a ajuns. Ați ajuns la țanc, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Încerc să mai slăbesc. Dacă nu m-ați văzut de la început, înseamnă că mă apropii de obiectivul meu. Am să vorbesc în spaniolă. În numele grupului ALDE avem aici uh, o ocazie în care nu prea sunt atât de multe nuanțe în poziția noastră, cel puțin um, nu avem foarte multe modificări față de ce spune raportorul. Noi suntem la poziția complet opusă. Noi credem că obiectivul unui acord de liber schimb cu o zonă strategică, cum este Canada, nu considerăm că obiectivul acesta ar trebui uh, să fie acesta care e menționat de aici, să creeze locuri de muncă, să crească salariile. Obiectivele acestei lipse de, de protecționism, de fapt, obiectivele uh, Uh, creării de legături comerciale sunt mult mai ample. Sunt unele strategice care duc la asigurarea păcii, așa cum s-a demonstrat și în istorie și pacea reprezintă și ea un bun social, un tip de politică socială. Și mai există și obiective cumva de reîmprospătare a țesutului de producție, care se poate face cu același număr de lucrători, de poate că aceștia pot să fie mai calificați, aducă o valoare adăugată mai mare, pentru că se înregistrează o îmbunătățire a modului în care sunt folosite resursele. De asemenea, pot să apară efecte foarte pozitive în ceea ce privește formarea și pregătirea forței de muncă, menținându-se chiar locurile de muncă eh, din prezent, dar poate în sectoare care să fie uh, se le aducă mai mult persoanelor. Apoi mai este un obiectiv de consolidare a regulilor internaționale în ceea ce privește protecția lucrătorilor atunci când um, se lucrează cu Canada. De fapt, obiectivul social este mult mai amplu decât o măsurare directă a locurilor de muncă directe și indirecte. Dar, de fapt, măsurarea, numărarea acestor locuri de muncă reprezintă o capcană putem, de uh, exemplu, bun, se menționează aici textul din 2011. Uh, e vorba de o perioadă de plină criză economică. Evident că în perioada respectivă uh, indicatorii sunt absolut de conjunctură. Uniunea Europeană a avut întotdeauna o viziune pe termen mediu și lung asupra comerțului și atunci uh, care vor fi consecințele asupra locurilor de muncă. E foarte greu de măsurat. Când, pe ce perioadă le măsurăm? Pe 2, pe 5 ani sau pe 50 de ani? Europa trebuie să fie un far de, legă, de deschidere către lume, de solidaritate, de uh, sau ce facem? Uh, devenim așa un nucleu de protejarea unor privilegii uh, destul de puțin numeroase și asta pentru o scurtă vreme, pentru că nu vom putea să menținem acest lucru prea multă vreme. Deci noi nu suntem deloc de acord cu spiritul acestui document. Bineînțeles că trebuie să facem lucrurile bine și că nu merge așa orice fel de comerț liber. Asta bineînțeles, de asemenea, îmi dau seama că așa cum se întâmplă cu orice evoluție economică și evoluția tehnologică are uh, efecte asupra locurilor de muncă. Dar ce să facem? Să oprim acest progres? Nu. Ca orice uh, tip de acord extern are niște efecte. Pe termen scurt pot să existe și oameni care pierd. E o perioadă cumva de tranziție, dar trebuie să ne gândim care este caracteristica Uniunii Europene. Să țină cont de acest lucru, să țină cont, uh, să facă o protecție cumva selectivă. Acest lucru, într-adevăr, se regăsește și în acordul CETA. Acestea fiind spuse, în textul acesta putem să sprijinim, de exemplu, ideea că trebuie să ținem cont de efectele negative uh, în ceea ce privește anumite sectoare care vor fi um, defavorizate, că putem să, nu știu, să venim cu instrumente de sprijin, fondul de ajustare la globalizare, de exemplu, sau altele mai inteligente. Asta da, însă, să spunem că acordul cu o zonă strategică din lume care apără aceleași valori ca și noi și care în plus Um, are 35 de milioane de europeni față de noi care avem 500. Să spunem că acest lucru nu e benefic pentru Uniunea Europeană, că în funcție de sectoare și de perioada pe care măsurăm, nu e sigur că, se va, um, că va duce la crearea de locuri de muncă mai bune sau la salarii mai mari. Mi se pare că e o viziune nici solidară și nici foarte europeană asupra a ceea ce înseamnă comerțul ca instrument solid, puternic de unire a popoarelor și de geostrategie către pace. De fapt, s-a uh, arătat, fără să fie nevoie de astfel de studii, cum sunt prezentate aici, studii protecționiste, uh, că este benefic comerțul. Așadar, noi nu putem să fim de acord cu acest document și vom trimite um, niște amendamente care schimbă total direcția față de documentul de față. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, the floor. Vă mulțumesc. Îi dau acum cuvântul Taniei González Peñas, care reprezintă GUE. Vă mulțumesc. Știm care este retorica Comisiei Europene și a coaliției mare din, mari din Parlamentul European în ceea ce privește crearea de locuri de muncă prin acordurile comerciale și de investiții. Însă CETA a eșuat complet când a fost vorba de introducerea în capitolul 23 a unor dispoziții obligatorii care să ducă la protejarea și la îmbunătățirea drepturilor lucrătorilor în Europeană și în Canada. Conform unui studiu independent al Universității din tavs din Statele Unite. Aceasta ar duce la pierderea de 200.000 de locuri de muncă în uh, Uniunea Europeană. Uh, nu ar mai fi bunăstarea care există, s-ar, uh, ar scădea salariile și ar crește inegalitățile. CETA deschide posibilitatea pentru privatizări mai mari și um, pentru o dereglementare în, sectorul serviciilor care ar putea să ducă la perturbări grave chiar agricultura ar putea să facă față unor concurențe sporite pe piețele internaționale care ar duce la scăderea prețurilor și la înrăutățirea condițiilor de muncă. Canada și mai multe state din Europeană nu au ratificat niște standarde cheie ale Organizației Mondiale a Muncii și nici uh, prin CETA nu sunt obligate să facă acest lucru. Putem să spunem că CETA are același tip de ADN ca și politicile de liber, politicile de liber uh, schimb care au dus la pierderea de locuri de muncă și la scăderea salariilor pentru persoanele cu venituri mai scăzute. Și mai avem altă problemă la capitolul 23. Se face o excepție de la mecanismele de soluționare a litigiilor între state când e vorba de o dispută, când e vorba de încălcarea drepturilor uh, lucrătorilor, doar se invită um, părțile să facă niște consultări neobligatorii. Apoi, articolul 23, punctul 4, 3, se spune, în acesta se spune că fiecare parte n-ar trebui să, uh, se, um, nu adopte standarde care să fie aplicabile în um, investiții, dar nu există sancțiuni, nu există amenzi dacă un stat membru al Uniunii Europene sau Canada sau vreo companie din acestea um, încalcă astfel de dispoziții. De asemenea, în tot prin tratat există dreptul um, investitorilor, um, terților, um, să dea în judecată statele dacă cresc salariul minim, de exemplu. Iar regulile CETA putem spune că aduc mari prejudicii drepturilor majorității sociale, pentru că, în primul rând, există dispoziții privind proprietatea intelectuală care ar putea să ducă la sporirea prețurilor, prețurilor medicamentelor. Și apoi, CETA reglementează serviciile financiare care duce la o instabilitate mai mare și ar putea să ducă la noi um, crize. Și um, apoi, CETA împiedică um, restrângerea paradisurilor fiscale, ducând la pagul pentru resursele publice. Apoi, regulile în ceea ce privește achizițiile publice ar putea să ducă la um, procese dacă autoritățile publice condiționează achizițiile publice în funcție de niște criterii sociale, cum ar fi dreptul um, um, la salarii minime, la um, concedii de maternitate sau consultărilor cu sindicatele. CETA include reguli pentru a condiționa, a condiționa achizițiile publice transfrontaliere de regulile locale și mai avem și accesul uh, pe piață din uh, capitolul privind comerțul cu serviciile, nu garantează un nivel um, decent um, privind personalul din spitale și în alte servicii de bază. Închei prin a spune că CETA și TTIP ar um, afecta în mod deosebit state cum ar fi Spania, Italia, Grecia, unde sunt uh, foarte mulți șomaj foarte mulți șomeri în rândul tinerilor, unde sunt foarte multe contracte uh, precare și temporare. Și, în concluzie, CETA periclitează standardele de muncă și uh, participarea democratică. Tot acest, uh, toată această listă ne preocupă mai ales în ceea ce privește mm, acest atac și ce ar putea să presupună acesta pentru calitatea de viață a lucrătorilor și a cetățenilor. Vă mulțumesc, Karima Deli de la Verzi. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Oare trebuie să spun că mă simt ușurată că pot să mă exprim în cadrul acestei comisii? Comisia Ocupare din cadrul Parlamentului European și să mă exprim în legătură cu un subiect care este foarte important. Acela privind CETA, acordul de liber schimb între Canada și Uniunea Europeană. Uh, pași înainte, pași înapoi efectuați de domnul Schulz și de Marea Comisie în ultima vreme vor lăsa niște urme. Și mi-e teamă că timp de câteva zile uh, ne-am gândit la ce a făcut uh, Comisia Socială în legătură cu acest uh, subiect și vedem că mai degrabă va fi vorba de pierdere de locuri de muncă. Este scandalos. Și toate acestea spun foarte multe legat de importanța democrației în ochii celor care doresc liber schimb. Îi mulțumesc uh, raportorului, domnul Pirinski, pentru conținutul acestui proiect de aviz. El pune în lumină tocmai miezul problemei. Aceste promisiuni de câștig în materie de coeziune socială și locuri de muncă în Europa, credeți-mă, nu sunt decât iluzii, himere, pentru că ce facem noi? Vindem pielea ursului din pădure, vindem vise. Vom adăuga noi persoane printre cele care deja au pierdut în domeniul mondializării și în loc să ne încăpățânăm, să dorim o astfel de politică, să ascultăm mai degrabă oamenii, cetățenii europeni, să-i respectăm și să încetăm să-i uh, abandonăm fricii. CETA nu răspunde în niciun fel urgenței actuale teama cetățenilor. Ce înseamnă aceasta? 25 de milioane de șomeri în Europa, repet, 25 de milioane. Aceasta este rata șomajului de astăzi și nu de acum 20 de ani sau de peste 20 de ani. Să fim responsabili, dragi colegi, să fim ambițioși. Ca legiuitori, noi trebuie să propunem o alternativă. O alternativă pentru a stopa creșterea șomajului și această alternativă este foarte simplă ea va arăta în ce măsură suntem în stare să schimbăm viața de zi cu zi a cetățenilor datorită tranziției energetice a datorită relocalizării în economie, datorită circuitelor scurte, reconversie salariale în sectoare cheie și mă gândesc la sectorul producției de automobile, de exemplu. Prima etapă a fost foarte bine rezumată de raportor. Este vorba despre respingerea acestui acord, acordul CETA. Grupul meu și cu mine suntem gata să vă susținem proiectul, domnule Pirinski, și sperăm că acest proiect de aviz se va bucura de un larg consens în această comisie, motiv pentru care vă și mulțumesc. Thank you. Uh, ma... Mulțumim. Urmează um, Mara Bitodo, dar nu este prezentă. Domnul Martin, vă dau cuvânt. Merci, Madame Le... Mulțumesc, domnul președinte. Încă o dată și în mod paradoxal, împărtășim scepticismul domnului Pirinski în calitate de raportor și chiar suntem de acord cu dânsul. Într-adevăr, în prezentarea motivelor, el ne explică și îmi pare rău că vă plagiez, domnule raportor, dar împreună cu dumneavoastră vreau să înfig și mai tare pironul. Ne explică, deci, domnul Pirinski că, deși rezultatul final ar trebui să fie crearea de locuri de muncă decente, creșterea salariilor, mărirea posibilităților de activități antreprenoriale, datele empirice fondate pe modelul real indică creșteri mai degrabă marginale pentru ocuparea locurilor de muncă în Europa, care nu vor depăși 0,018% și aceasta pentru o perioadă de 6 până la 10 ani. Domnul Pirinski precizează că studii recente care au utilizat astfel de um, modele vorbesc despre pierderi de muncă pentru 204.000 de persoane pe ansamblul Uniunii Europene, 15.000 pentru Franța și asta mă interpelează și iarăși mii de locuri de muncă pierdute pentru Germania. De asemenea, creșterea șomajului pe termen lung poate fi prevăzută. În ceea ce privește salariile, există dovezi care demonstrează că acordul ar conduce la creșterea diferențelor salariale între lucrătorii necalificați și calificați, astfel crescându-se și inegalitățile și tensiunile sociale. Acestea au fost spuse și scrise de domnul Pierinski. Nu există niciun capitol în acord pentru susținerea IMM-urilor. Iar acum 29 de milioane de IMM-uri pentru toată uh, Uniunea Europeană, 93% cu mai puțin de 10 angajați, dar doar 619.000 exportă în afara Uniunii Europene. În mediul liberalizat pe care l-a creat CETA, aceste IMM-uri vor fi expuse uh, concurenței din partea societăților transnaționale nord-americane și astfel se va pune în pericol cel puțin uh, un număr de 90 de milioane de locuri de muncă, 67% din totalul locurilor de muncă. Deși CETA conține un capitol special privind comerțul și forța de muncă, există un decalaj evident între nivelurile de protecție avute în vedere pentru investitori și pentru drepturile și interesele lucrătorilor. Statutul privilegiat acordat investitorilor contrastează cu mecanismul de consultație care este avut în vedere pentru protecția intereselor și drepturilor lucrătorilor lucrătorilor. La finalul explicațiilor pe care ni le-a dat domnul Pirinski, el încurajează comisia competentă pe fond să ceară Parlamentul European să nu își exprime consimțământul pentru acordul CETA, să nu-și dea acordul pentru CETA. Și mie mi se pare că o să fiți ajutat Uh, domnule Pirinski. Cel puțin uh, așa mi s-a părut auzindu-i pe intervenenții dinaintea mea. Prin urmare, domnule Pirinski, dacă vă mențineți poziția, este clar că vă vom susține, întrucât pentru noi CETA, în mod evident, um, seamănă cu TTIP și cu TAFTA. Mulțumesc. Arena. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am norocul să fiu și în Comisia INTA și uh, membru supleant aici în Comisia Ocupare. De aceea sunt mulțumită să văd că există o opinie ocupare care poate să se constituie în, în uh, legătură cu acest acord. Uh, Um, o, o părere care poate fi uh, um, conjugată pentru toate acordurile uh, pe care le discutăm. Marea majoritate a acordurilor, și domnul Prinski a vorbit despre ele, uh, sunt făcute pe baza unor studii care ne arată că incidența studiilor comerciale în materie de ocupare a locurilor de muncă, de creare sau necreare de locuri de muncă sau distrugerea acestora, dar și în domeniul impactului asupra salariilor, impact asupra deplasărilor de locuri de muncă, pentru că, așa cum mi s-a spus, vor fi câștigători, dar vor fi clar și persoane care vor pierde și vom merge de la ideea că cei care pierd sunt mobili pe teritoriul european, dar acesta este fals, o idee falsă. Nu se transferă atât de ușor un lucrător suedez uh, spre uh, o regiune din sudul Italiei. Nu este chiar atât de ușor. Nu se transferă atât de ușor un lucrător din domeniul agriculturii din România spre o nouă competență în tehnologie în Germania, de exemplu. Lucrurile nu sunt atât de simple și nimic de acest gen nu este luat în considerare în acordul de liber schimb pe care îl discutăm la INTA. Este, prin urmare, important să avem acest, această referință. Și o să-i răspund domnului Chambon, care uh, spune că noi împărtășim aceleași valori cu canadienii. Sunt oarecum de acord cu dânsul. Însă problema este că în cazul acestui acord utilizăm valorile canadiene pentru a spune că trebuie să semnăm acordul fiind vorba de valori comune. Când semnăm acordul cu Statele Unite, spuneam, nu avem aceleași valori, dar trebuie să semnăm acordul. Când este vorba despre acordul cu unele țări din Africa și cu anumite dictaturi africane, uh, mergem cu ochii închiși, nici măcar nu mai vorbim de valori. Aș spune chiar că uh, în cadrul INTA discutăm despre facilitarea comerțului cu Turcia, deși Tocmai am votat în cadrul Parlamentului faptul că ar trebui să înghețăm negocierile cu Turcia din cauza problemei drepturilor omului. Domnul, domnule Șambom, mie îmi place când vorbim despre drepturi și despre valori, sunt prima care sunt de acord, dar această idee nu trebuie să fie cu geometrie variabilă, valorile trebuie să fie aceleași tot timpul și acest lucru să ne intereseze. Vă răspunde și la ceea ce a spus domnul Pirinski. Dezvoltarea economică este estimată la 0, maxim 0,03% peste 10 ani prin acest acord CETA. Însă toate studiile ne arată că incidența ăsta va fi uh, în legătură cu mobilitatea muncii. Dacă mă gândesc la agricultori, de exemplu, crescând exporturile de, cotă, de cote pentru carnea de uh, vită și de porc, mici structuri agricole vor suferi foarte puternic pentru că e vorba de locuri de muncă pe care nu le poți recupera recupera sau le recuperezi foarte dificil. În domeniul salariilor, salariile cele mai mici vor avea cel mai mult de suferit. E adevărat că va fi o creștere la salariile mari, uh, dar aceasta va conduce la creșterea inegalităților în Europa. Prin urmare, decât să spunem, hai să votăm CETA și vom vedea pe urmă, eu aș zice să facem invers, să încercăm să anticipăm și să punem în aplicare tot ceea ce este necesar pentru ca situația noastră, situația noastră socială din Europa să fie adaptată și abia apoi să votăm, dacă e cazul, acorduri comerciale, dar să nu facem drumul invers, să încercăm să punem în aplicare tot ceea ce ne poate ajuta să evităm pierdurile, pierderile înainte de a semna acest acord. Mulțumesc. Domnule Palas, am văzut eu bine? Vreți să luați cuvântul sau vreți să interveniți la punctul următor? Ok, the floor is yours. Bun, aveți cuvântul. no, je vais être rapide puisque l'essentiel des... Voi fi foarte rapid pentru că, de fapt, esențialul argumentelor au fost deja prezentate de colegii Pirinski și acum de Maria Arena. Să existe ceva care aș vrea să subliniez și eu. Și anume, foarte des se spune că stânga este progresi și progresiștii sunt orbiți de ideologie, că nu țin, nu se uită la ceea ce este concret și pragmatic. Și prin urmare, încercând să inversăm uh, această supărătoare reputație, ar trebui uh, să uh, îi cerem raportorului să facă ceva care mie mi se pare foarte important și anume să meargă în profunzimea studiilor efectuate. Să se gândească la faptul că studiile acestea sunt rare. Unele dintre ele, cele ale comisiei, datează din 2011, altele sunt deseori studii făcute extraeuropean. Um, Maria Arena a vorbit, de exemplu, despre studiul uh, austriac. Aceste studii sunt uh, foarte diferite, ba chiar negative în ceea ce privește câștigurile economice și sociale pe care le-ar putea obține Uniunea Europeană din partea acordului CETA. Întrebarea mea este foarte simplă, prin urmare. De ce? De ce vrem să semnăm acest acord? atâta vreme cât niciun element rațional, cel puțin în prezent, nu ne spune că va fi un avantaj, așa cum este indicat în uh, acord. Un avantaj pentru IMM-uri, pentru creștere și așa mai departe. De ce să facem acest lucru, deși de fapt nu există niciun motiv pentru care să o facem? Cred că ține de ideologie. Adică, astăzi, în prezent, există o parte din hemiciclu, o parte din debuta, deputați care, de îndată ce aud depunerea în discuție a liberului schimb, orice, oricare ar fi acesta, uh, se gândesc la protecționism și cred că vom pune capăt comerțului mondial și vom reveni în perioada anilor 30, respectiv perioada războiului. Uh, să avem grijă, acest coșmar nu poate fi posibil. Noi astăzi facem comerț cu Canada, avem comerț cu Statele Unite și dacă ne uităm îndeaproape, observăm de fapt că practic, în cadrul liberului schimb, um, este inclus tot ceea ce ține de vămi. Aceste noi acorduri care ne sunt propuse astăzi nu sunt niște acorduri de liber schimb tradiționale, nu sunt acorduri comerciale. Ele insistă, de fapt, pe o convergență a normelor privind capacitatea de protecție a investițiilor private și aceasta indiferent de modalitate. Nu este vorba de a crește comerțul internațional pentru a crește numărul de locuri de muncă și ocuparea ci de a da mai multă putere unor persoane care deja au foarte multă, multinaționalele, despre ele este vorba. Și voi uh, conchide, nu știu dacă doamna de la PPE mai este aici, pentru că mi-ar plăcea să ne audă, pentru că avem șansa acestei dezbateri. Cred că nu mai este aici. Ar trebui să privim faptele Uh, legate de acordul CETA în prezent. Iar faptele ne arată că acesta nu este favorabil pentru Europa, iar acele câteva elemente pe care le avem ar fi mai degrabă defavorabile, dacă stăm să ne gândim rațional. Trebuie să urmăm părerea domnului Pirinski, să fim de acord cu el. Thank you, Mrs. Tom. She's not... Vă mulțumesc, doamna Tomci nu mai este în sală, dar uh, a prezentat deja o serie de observații de dimineață. Dau acum cuvântul domnului Lechegard. Vă mulțumesc, domnul președinte. Când mă uit la documentul acesta, la textul acesta și când ascult uh, comentariile de până acum, mă întreb dacă trăim cu toții pe aceeași planetă. 37 27 mm, de parlament au fost de acord cu acest lucru. Guvernele din întreaga lume au fost de acord. Uh, E clar că se vor crea noi oportunități pentru ocupare, pentru companii, pentru profesioniști. Deci, asta fără îndoială, dar atunci noi în comisia asta ce facem, mă întreb. Mi se pare absurd. Vreau să fiu foarte clar. Noi cei de la alte sprijinim pe deplin acest acord. Din păcate, sau din fericire, din fericire, o mare parte din acest apartament, uh, din acest parlament sprijină această propunere. Deși dacă ascultăm discuție, s-ar putea ca unii să se îndoiască de acest lucru. Vreau să comentez un pic cifrele acestea menționate în text. Studiul acesta este un uh, document de lucru. Nu a fost uh, revizuit de către uh, alți specialiști. Acest lucru este dovedit. Se spune că E vorba de utilizarea unui, uh, econom, unui model economic care este de, diferit de cel care este folosit de obicei pentru astfel de tratate. De ce nu menționează nimeni asta? Dacă ne uităm la tot ce s-a publicat până acum, DG Comerț a venit cu o fișă care vine cu informații foarte utile cu privire la beneficiile economice ale CEDA. Apoi ne uităm la OCDE, pe site-ul uh, organizației. Vedem informații foarte utile, niște lucruri dovedite despre avantajele comerțului pentru locurile de muncă. Vedem aici o declarație interesantă. Din cele 14 studii principale care s-au realizat din um, 2000 și care au fost revizuite, toate cele 14 au concluzionat că comerțul joacă un rol pozitiv uh, și important în crearea de locuri de muncă. Toate cele 14. Și aici vorbim despre utilizarea unui document de lucru care nu este revizuit, interpares. Asta mi se pare destul de surprinzător. Acum, dacă ne uităm la cum stau lucrurile în realitate, s-am spus de mai multe ori că CETA ar fi primul acord cu o, un stat puternic industrializat. Ce înseamnă asta? E un fapt uh, care s-a dovedit. Dacă ne uităm, de exemplu, la acordul comercial cu Corea de Sud, păi, din câte știu eu, și Corea este Corea de Sud este un stat foarte industrializat. Apoi să ne mai uităm ce se mai spune, că exporturile către Corea de Sud au uh, crescut cu 55%. Asta pentru bunurile perfect liberalizate. Au crescut cu 55%. Și importurile din Corea de Sud au um, crescut cu 35% și 64% pentru bunurile complet liberalizate și cele parțial liberalizate. Asta a, a dus la faptul că un deficit comercial uh, s-a transformat într-un exces comercial cu Corea de Sud de 6 miliarde de euro în 2016. Și tablou este foarte diferit de ceea ce se descrie aici, dacă ne uităm la cum stau lucrurile în realitate. Așa cum spuneam, grupul ALDE sprijină cu toată inima acest acord și sper că această comisie o să-și revină un pic. noi nu putem să sprijinim și nu-l vom sprijini acest text. Vă mulțumesc. Mr. Keller? Vă mulțumesc, domnule Cheller, aveți cuvânt. Děkuji za slovo. Odpůrci smlouvy CETA jsou někdy... Mulțumesc. E clar că cei care nu sunt de acord cu CETA sunt văzuți ca unii care pur și simplu nu, nu doresc să aibă relații bune cu canadienii. Eu am uh, auzit ce spun sindicatele canadiene și ei au altă părere, cu totul alta. Canadienii își spun că, de fapt, avantajele acestui acord nu sunt foarte clare, chiar foarte puțin clare când vine vorba de mediul înconjurător, de drepturile lucrătorilor. Acestea sunt doar declarații de intenție, ce se spune în CETA, când e vorba de sistemul de protecție a investitorilor. Acordul acesta nu schimbă nimic, în sensul că doar firmele pot să denunțe. Statele pot să se apere în instanță, cu mai mult sau mai puțin succes sau la uh, mediere. Mai bine de 8 miliarde de dolari. Aceasta este miza unor uh, procese în instanță în Canada, în care au fost citate companii foarte mari e foarte clar că situația este din ce în ce mai riscantă pentru state. Un stat nici nu știe ce firmă poate să-l târie în justiție. Și este foarte clar că lucrurile nu sunt precizate în textul actual. Acum două săptămâni am uh, Stiglitz, care a câștigat uh, premiul Nobel pentru economie, a spus foarte clar ce crede despre CETA. Nu credem că este cineva care nu înțelege cum merge economia. Apoi se vorbește despre solidaritate. Tot spunem că Uniunea Europeană ea este o, saloare, o valoare foarte importantă și nimeni nu poate să nu poate așa asta. Eu zic, tocmai în această solidaritate trebuie să ne inspirăm pentru a fi solidari cu sindicaliștii din Canada, care, v-am spus, sunt împotriva acestui acord. Domnul Koch, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Timp de șapte ani, Comisia a negociat acest uh, acord. Statele membre, de altfel, i-au cerut să o facă. Și atunci eu vin și pun următoarea întrebare domnului raportor. Dumneavoastră sunteți împotriva comerțului, împotriva liberului schimb? Apoi, dacă nu putem să încheiem un acord cu canadienii, ce facem? Ei sunt foarte semnători cu noi când vine vorba de dreptul omului, de mediu, de democrație. Avem valori absolut identice noi și canadienii. Și nici cu ei nu încheiem acordul atunci. Apoi, ați criticat uh, sever procedura. Ați spus că toate membre trebuie să voteze și au adoptat, de fapt, în unanimitate în unanimitate un mandat de negociere pentru Comisia. Comisia l-a respectat punct și punct. Lucrurile s-au întâmplat așa și acum nu vă mai convine această procedură. Nu vă înțeleg. Eu mă opun poziției pe care ați exprimat-o aici, mă opun ferm și vorbesc în numele grupului uh, nostru, al grupului PPE. Astăzi avem uh, un mozaic de acorduri mai mari sau mai mici care ne creează mai multe bătăi de cap decât uh, ce ne spuneți despre CETA. Mulțumesc. Eu, uh, Mr. Fontulis. Mulțumesc, domnul Fontulis. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, CETA, ca și TTIP-ul, sunt de fapt două fețe ale aceleiași uh, medalii. S-a votat o rezoluție către Parlamentul nostru astfel încât uh, să nu ajungem la Curtea de Justiție cu uh, CETA. Este foarte clar că este un acord care favorizează companiile multinaționale și care afectează mm, sectoarele economiei noastre, ale vieții noastre, mai mult decât un simplu comerț. E vorba de faptul că se pot rezolva chestiuni depășind orice fel de jurisdicție și instanțe naționale. Cumva, comerțul internațional se plasează deasupra justiției naționale, deasupra sănătății populației, deasupra protecției mediului și așa mai departe. Și e foarte clar că uh, anumite companii pot să invoce interesele lor și să uh, atace anumite acte legislative, dacă nu le convin. Lucrătorii nu vor beneficia, din potrivă, drepturile lor vor fi diminuate și vor crește profiturile companiilor multinaționale. În multe cazuri de acest gen am văzut că, de fapt, mai mult a crescut șomajul decât să scadă, așa cum s-a întâmplat cu acordul NAFTA din nord-american dacă vom avea CETA și TTIP-ul, practic vom pierde mai bine de un uh, milion de locuri de muncă pierdute atât în Europeană cât și în Canada. Marian Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii. Sunt de acord cu colegul uh, Calvet Chambon cât privește deci observațiile sale noi suntem Comisia Ocupare și ne preocupă ocuparea, așadar, în cel mai înalt uh, grad, dar bineînțeles că acest acord uh, înseamnă mai mult decât crearea de locuri de muncă, pur și simplu. E vorba de obiective strategice, de politici sociale, uh, e vorba de bunuri sociale, uh, sunt lucruri importante acestea și încă și mai importante sunt uh, obiectivele strategice. Deci acesta ar fi fundalul pe care ar trebui să înscriem dezbaterea noastră. Însă, mă gândesc la cetățenii. Au fost invocați aceștia aici și atunci ne întrebăm cum vor profita aceștia de pe urma acestui acord. Poate un cetățean obișnuit uh, dintr-o țară oarecare să-și dea seama ce beneficii va avea el de pe urma acestui acord? Ne-ar putea adresa această întrebare. Iar Ricky a spus că nu este sigur dacă acest acord va aduce mai multă creștere, mai multă ocupare. De fapt, știm că locurile de muncă nu vor crește, ci vor scădea sau vor fi beneficii doar marginale. Comisia a făcut un studiu de impact și a zis că creșterea ocupării va fi de între 0,2 și 0. 3%. Deci nu a locurilor de muncă, ci a PIB-ului. A PIB-ului pe termen lung. Deci este aproape nimic. Nu este așa o creștere mare, după cum spun unii. Și apoi să vorbim și despre modele. Unii au în minte uh, modelul generat de computer uh, al ocupării de pline care știm foarte bine, este mai mult o fantezie. Iar alții, așa cum a spus colega Maria Rena, se referă la situația în care, de pildă, un uh, fermier din România își uh, pierde locul de muncă, uh, acesta, în teorie, ar putea să aibă un job de informatician la Paris sau la Dublin. Știm foarte bine că asta iarăși este o situație cât se poate de utopică. Uh, Într-adevăr, vor fi locuri de muncă pierdute și vor fi locuri de muncă câștigată. Dar când e vorba de garanțiile care pot fi oferite, singurele garanții care sunt acordate sunt uh, cele care sunt acordate investitorilor. Și nu știu dacă Europa chiar asta vrea să dea ca mesaj, și anume că investitorii sunt protejați. Și nu numai în propriile instanțe, ci mai mult decât atât, în, în niște jurisdicții absolut special uh, organizate pentru ei, nici la Curtea de Justiție, nici în altă parte. Iar când vine vorba de lucrători, ce le spunem? Le spunem că s-ar putea să fie locuri de muncă câștigate, dar o să pierdeți locul vostru de muncă și nu puteți să facem nimic, veți fi dat afară, pentru că asta este globalizarea și Europa nu are nimic de spus. Și este foarte clar că am avut și fondul uh, FC, care și-a consumat deja două treimi din resurse, fără mari rezultate și n-am auzit nimic de la comisie cum că ar suplimenta aceste fonduri. Și este foarte clar că nu poate asta să fie o soluție, orice ar fi. Așadar, ultima mea observație este aceasta. Vorbim deseori despre efectele foarte negative ale rezolvării disputelor pentru uh, investitori. Și vorbim uh, despre alte avantaje, dar ca și cum uh, asta ar fi un mare progres și Comisia uh, spune că da, iată, țările au dreptul să reglementeze, ca și cum ar fi asta un mare proiect, uh, pro, uh, progres. Și ca și cum ne așteptăm ca toate aceste lucruri să fie rezolvate dintr-o dată. Însă, Întrebarea este cum putem rezolva anumite dintre problemele noastre. Sunt de acord cu tot ce înseamnă geopolitica și cu valorile și sunt importante, nu, le trebuie, nu trebuie să le ignorăm. Însă, apoi, care sunt dovezile care ne arată că chiar se pot crea locuri de muncă? Mi se pare că avem foarte puține dovezi în acest sens și colegul Morten a plecat, dar a vorbit despre acei 27-28 de state membre care au dezbătut și s-au pus de acord. Nu știu ce cred alți colegi, dar eu știu ce s-a vorbit la Parlamentul irlandez, în sensul că nu s-a vorbit, nu s-a dezbătut nimic la Parlamentul irlandez pe acest subiect. Am avut o dezbatere în Camera Superioară la Senat și s-a respins acordul. Nu știu, poate alte parlamente ori fi votat și ori fi discutat, dar uh, eu nu cred că acest acord a fost așa de dezbătut pe cât trebuia să fie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Chistisa? Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, spune domnul Christensen. N-am vrut să iau cuvântul pentru că, de fapt, nu sunt de acord cu majoritatea celor din grupul meu care spun că, în general, uh, liberul schimb este ceva negativ. Însă, ca și mm, social-democrat, uh, eu sprijin acordurile de liber schimb. Iată de ce am înființat Uniunea Cărbunelui și Oțelului în anii 50, ca să nu ne mai omorâm pe câmpurile de luptă, ci din potrivă să ne descurcăm cu toții mai bine și, într-adevăr, toate țările europene o duc mai bine astăzi decât în trecut. Și cred că nu ne concentrăm pe ce trebuie aici. Dacă Uniunea Europeană dorește să încheie acorduri liber schimb cu restul lumii, așa cum avem și în piața noastră internă acorduri liber schimb, deci de ce să nu o facă și atunci care mai fi UE, menirea UE în viitor? Ne gândim la criza financiară din 2008. Aceasta a dus la crearea sau apariția mai multor crize în care încă ne mai zbatem și mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, etc. Dar nu e din cauza acordurilor de liber schimb, ci din cauza sectorului financiar care s-a jucat cu banii noștri la casino. Trebuie să gestionăm forțele pieții, să le controlăm forțele pieței nu sunt cele care trebuie să ne controleze, să ne guverneze, ci să ne servească propriilor scopuri ca să creăm cre- uh, creștere economică și locuri de muncă. Eu vreau să sprijin un acord de liber schimb, dar, bineînțeles, unul care să respecte drepturile lucrătorilor și să respecte mediul, dar nu trebuie să ne închidem în fața restului lumii, nu trebuie să ridicăm ziduri între noi și restul lumii, pentru că ce lume vom crea în acest fel și chiar și în Europa. Nu înțeleg pur și simplu ce dezbatere este aceasta. Înțeleg că oamenii sunt uh, neîncrezători în viitor, pentru că își vor pierde locurile de muncă. Șomajul este mare în Europa, dar ce vrem? Vrem să oprim orice fel de comerț? Nu pot să sprijin o astfel de abordare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iată, am avut o dezbatere cât se poate de interesantă și dezbaterea aceasta va continua și când va veni comisara Malmström, adică foarte în curând. Între timp îi dau cuvântul domnului Pirinski, domnul raportor. Așa cum am spus la început, mai multe comisii din motive cât se poate de bizare, nu au putut să facă un raport privitor la acordul CETA și s-a luat o hotărâre ca comisia noastră, EMPLă, dar și comisia Transport, să poată să o facă, dar asta a fost o decizie de ultim moment, săptămâna trecută la Strasburg. A fost foarte ciudată această poveste, pentru că este foarte clar că dezbaterea aceasta este cât se poate de esențială. Ea vizează comerțul și impactul comerțului acestuia asupra ocupării și asupra agendei sociale. Acestea fiind spuse, Domnul Pierinski n-a avut decât foarte puțin la dispoziție pentru a redacta raportul său, care este scurt de altfel, însă cu siguranță am intrat și noi în joc. Și atunci, domnule Pirinski, dacă puteți să trageți niște concluzii, vă rog frumos. Și apoi continuăm cu ordinea de zi, domnule Pirinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au uh, participat la această discuție, care Cumva nu a fost o dezbatere obișnuită la noi, în comisia noastră, pentru că anumiți colegi au invocat niște argumente, alți colegi uh, au depășit cu mult uh, subiectul uh, vizat în raport și cumva mi s-a părut că a existat o doză de rea credință sau ei au crezut că a existat o credință în modul în care am redactat uh, eu acest aviz. Vreau să spun din capul locului că nu e vorba de un aviz favorabil protecționismului, nici pe departe. Acesta este un aviz care atrage atenția asupra efectelor reale și foarte negative ale unui tip de globalizare care astăzi este regulă jocului. Și cred, cred cu tărie că tocmai comisia noastră este cea care trebuie să atenționeze foarte clar cum că avem aceste negative, efecte negative puternice ale acestui gen de liberalizare și globalizare. Unii colegi mi s-au adresat direct, m-au întrebat, chiar credeți în liberul schimb, etc. Pot să vă spun că în trecut, în Bulgaria, am fost foarte implicat în aderarea țării mele, Bulgaria, la OMC și întotdeauna, de-a lungul acestui proces, mi-am dorit ca Bulgaria să intre în sistemul internațional de comerț. Pe de altă parte, am cunoscut pe pielea mea și dezamăgirile care au însoțit această liberalizare și dislocare a economiei din uh, Bulgaria. Și dacă mă uit la ce se întâmplă în Europa Centrală și de Est, astăzi nu trebuie să mai citesc eu tot felul de rapoarte de experți ca să văd clar rezultatele acestea pe teren. Iar doamna Harkin a spus pe bună dreptate cum că suntem lipsiți de realism dacă este să invocăm acele modele generate pe computer, uh, clasice, statice, care uh, ignoră un fapt foarte clar, că șomajul există în lume și că nu trăim deloc într-o lume a ocupării de pline și, de fapt, este problema cea mai mare pe care o cunoaște lumea de astăzi și este foarte prezentă și pe continentul american. Deci despre ce vorbim aici? Despre, vor, vorbim despre un aviz al Comisiei amplă care este destinat Comisiei INTA, vizată pe fond și care va primi și opiniile și avizele de la Envi, de la FED și așa mai departe și care până la urmă probabil că va pune cap la cap un aviz foarte echilibrat. Însă sunt perfect convins că noi trebuie să dăm un aviz negativ de la Comisia noastră Ocupare ca să se știe foarte clar că nu putem uh, să ne mulțumim cu declarații caracter general. Cum că acesta este mm, ceva pentru binele public, va spori securitatea socială, etc. Nu la asta visez eu. E vorba de argumente pe care le-am pus pe masă, puteți să le respingeți, dar cu argumente, dar nu le puteți ignora. Mi-aș dori să fie exprimate niște opinii, dar cu niște dovezi, cu niște argumente. Și în sfârșit, după cum a spus și Maria Arena, de ce să ne pripim? De ce să uh, analizăm acum și să tragem linie? De ce să ne așteptăm comisia să aducă un nou studiu de impact? Și nu acela din iunie 2011, pentru a, să, a da răspuns întrebărilor și problemelor care au fost ridicate pentru că multă lume este îngrijorată, dar noi ce facem? Închidem uh, orice fel de comunicare cu aceștia? Suntem surzi la aceste apeluri? Nu. Eu cred că tocmai nu înregistra produse decât de, dacă luăm în calcul aceste întrebări legitime ale oamenilor. Și aș da un citat din studiul de impact din 2011, care de fapt este foarte nesatisfăcător. Spune așa că probabil vor fi niște uh, Um, uh, efecte negative pe ansamblu privind efectul social și de mediu. Cât privește impactul social, s-ar putea acesta ca să fie canalizat pentru a crea mai multe locuri de muncă mai bune și mai departe pe ambele părți, dar ar putea de asemenea să ducă la uh, inegalități salariale și la alte probleme. Scuzați-mă, dar nu asta este modul în care văd eu uh, Uh, aceste obiective. Vă mulțumesc foarte mult! Știm foarte bine care este calendarul pe care îl urmează acest raport și știm bine că luarea deciziilor uh, a tot fost uh, schimbată ca și calendar în ultima vreme. Acum în sfârșit avem o nouă dată care s-a propus pentru votul de la INTA. E vorba de 22 ianuarie și apoi votul la plenare care va urma acestei date. Peste 9 minute vom începe a doua parte a acestei dimineți de ședința comisiei noastre și toți cei care au participat la dezbaterea cu CETA sper eu că vor rămâne și la această parte a ședinței, pentru că o vom avea printre noi pe doamna comisar Malmström și de asemenea va veni și președintele Comisiei INTA. Domnul Lange, Brent Lange va veni aici el. Așadar, avem o pauză de 5 minute și apoi continuăm discuțiile noastre cu invitații pe care i-am menționat. Vă mulțumesc!